Dragi colegi, suntem conștienți de faptul că Trebuie să ne întoarcem la ordinea de zi obișnuită. Am avut o ședință a coordonatorilor încărcată ca de obicei, deci vă propun imediat să trecem la punctul 20, raportul delegației în Cipru. Avem o prezentare a raport, proiectului de raport uh, al acestei delegații, făcut de mine, uh, pentru că chiar eu am fost uh, președintele delegației care s-a deplasat în Cipru. În calitate de șef de delegație, Sigur că problema persoanelor dispărute este o problemă foarte importantă pentru noi. Stimați colegi, știți uh, ca notă de context uh, că au avut uh, loc în 1963 și 64, spune președintele, și apoi în 1974 au avut loc lupte de ciocniri între comunități, 2000 de persoane aparținând celor două comunități au fost declarate dispărute și uh, majoritatea dintre ei uh, încă nu au fost, uh, uh aceste persoane nu au fost uh, uh, găsite. Pentru pe familiile persoanelor respective, exhumarea lor reprezintă o adevărată tragedie și deci delegația noastră Uh, s-a întâlnit cu uh, Comisia ONU. în decembrie anul trecut, delegația LIBE uh, s-a dus la Nicosia pentru a primi informații în legătură cu evoluțiile legate de soarta persoanelor dispărute din Cipru. Trebuie să spunem că o parte din finanțarea acestui proiect, de fapt cea mai mare parte din finanțare provine de la bugetul Uniunii, Ne-am întâlnit cu domnul Lodlec Sibor, consilier al Forței de Menținere a Păcii din Cipru, cu membrii ai Comitetului pentru Persoane uh, Dispărute, care ne-au uh, informat de uh, dificultățile cu care se confruntă persoanele care fac parte din acest comitet, accesul la informație. Apoi am vizitat și laboratorul antropologic în care rămășițele exhumate sunt analizate înainte ca um, eșantioane de oase să fie trimise la laboratoare pentru identificare uh, pe bază de DNA, pe de ADN. Am avut uh, de asemenea întâlniri cu ministrul de afaceri externe și externe și cu um, uh, persoane care fac parte din Comitetul pentru Persoane Dispărute și apoi ne-am întâlnit cu rudele persoanelor dispărute din ambele comunități, atât uh, uh turcă cât și greacă. Dacă doriți să uh, faceți uh, completări sau adăugări, uh, vă rog să interveniți ca să ne permiteți să recuperăm timpul pierdut. Dorește cineva să ia cuvântul? Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am citit raportul acestei delegații. Cred că este foarte obiectiv, mai ales ultima pagină, unde figurează concluziile și în care CMP-ul deci, uh, Comitetul pentru Persoane Dispărute este uh, invitat uh, să desfășoare anchete cu privire la operațiunile militare din Cipru. Problema persoanelor dispărute este o problemă umanitară. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că rudele persoanelor dispărute au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu cei dragi. Cred că delegația noastră, care a fost în Cipru, a făcut o treabă foarte bună și nu trebuie să ne oprim aici Mă întreb dacă uh, raportul delegației a fost trimis, ofici- uh, trimis oficial sau nu, pentru că eu nu am văzut uh, sau nu, nu, nu am văzut documentul final. Eu am făcut câteva sugestii, ele au fost incluse, mă bucur de acest lucru și cred că e unul dintre cele mai bune texte, cele mai obiective care au fost redactate pe această temă. Intervenție fără microșon. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, bineînțeles că raportul va fi trimis tuturor. Mai avem și un punct de informare legat de invitația pe care am trimis-o membrului, membrilor Comitetului pentru Persoane Dispărute să vină la Bruxelles uh, și să participe la uh, ședința reuniunii, uh, la, la ședința Comisiei Libe. Și din câte am înțeles, intenționează să participe la ședința din 19 iunie. Trecem acum la următorul punct de ordine de zi. E vorba de comunicarea Comisiei pentru Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor Well, this, this point here involves the presence... Ehm, pentru discutarea acestui punct avem nevoie de prezența doamnei, eh, madame, eh, a doamnei Le Bail. Chiar acum sosește. A sosit. Iată ce bună sincronizare. Bun venit. Ați sosit la Țanc. Asta numesc eu sincronizare, spune președintele. We are here with the objective of assisting member states achieve Mulțumim foarte mult. E vorba de uh, o uh, justiție cât mai eficientă. Acesta este subiectul uh, uh dezbaterii noastre de astăzi. Vom discuta uh, Asta este tabloul de bord al Uniunii Europene privind justiția din 2012, indicatorii de eficiență, durata uh, procedurilor, cazurile sau cauzele pendinte, monitorizarea și evaluarea soluționarea uh, alternativă a litigilor, uh, pregătirea în domeniul justiției, resursele, uh, cifrele care uh, evidențiază uh, descoperirile. Deci uh, o invităm pe doamna Françoise Lebai uh, să ne prezinte acest subiect și apoi după aceea vom avea o dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o uh, adresați de a discuta acest subiect. După cum știți foarte bine, uh, în viața de zi cu zi sunt lucruri pe care le faci cu plăcere. E una dintre inițiativele pe care uh, o avem și pe care, pe care am luat-o și pe care vă prezentăm cu mândrie și cu satisfacție. Acest tablou de bord al Uniunii Europene pe care ori îl aveți, ori sper să îl primiți, este un nou instrument pe care îl uh, prezentăm. E un instrument obiectiv scopul său este să prezinte uh, um, suficient eficiente uh, de justiție și permiteți-mi să vă explic de ce astfel de uh, sisteme sunt uh, importante din punctul nostru de vedere. În primul rând pentru că uh, sistemele eficiente de justiție, dreptul la un proces uh, echitabil, reprezintă un drept foarte important uh, pentru toate sistemele constituționale din Uniunea Europeană. Este baza uh, Uh, democrațiilor noastre, temelia democrațiilor, putem spune, și e uh, de asemenea uh, consfințit prin valorile noastre. În al doilea rând, când vorbim despre sisteme naționale de justiție, de fapt, judecătorii naționali sunt, de fapt, judecătorii europeni, pentru că judecătorii la nivel național iau decizii în uh, domenii foarte extinse ale legislației europene și, de fapt, acționează, activează ca un uh, tribunal uh, european. E un element foarte important. Nu vorbim de un sistem juridic care să fie care e centralizat la nivel european, dar considerăm și așa și este, considerăm că judecătorii naționali sunt de fapt judecătorii Uniunii Europene. Un al treilea element de ce aceste sisteme sunt importante e pentru că, după cum știți, în domeniul justiției, justiției încercăm să construim o zonă de încredere reciprocă. Și uh, unul dintre modurile prin care putem să construim această zonă de încredere reciprocă uh, îl reprezintă acest sistem uh, uh judiciar uh, eficient. Și dacă considerăm că în sistemele naționale există lacune, aceasta înseamnă că funcționarea în sine a Uniunii Europene poate să fie afectată sau influențată de aceste de, uh, sisteme de justiție care nu sunt eficiente. Iată motivele pentru care, din punctul nostru de vedere, era important să analizăm uh, sistemele europene, uh, sistemele uh, naționale de justiție. Mai există și un alt motiv pentru o astfel de analiză, respectiv faptul că un sistem uh, judiciar de calitate este un factor determinant pentru deciziile de a face investiții într-o țară. Și un astfel de uh, sistem de justiție este și un vector de creștere. Din uh, noi am fost solicitați să acordăm consiliere unor state membre care a căror uh, uh, eficiența sistemelor de justiție a fost analizată. Mă gândesc la Irlanda, la Portugalia, la Grecia și am fost solicitat să acordăm consiliere acestor state pentru a se asigura că sistemele lor judiciare devin mai eficiente. E foarte important, încă o dată, pentru că uh, e, uh, aici intervine decizia investitorilor care își pun uh, aceste întrebări chiar, chiar ei. Deci cât uh, de uh, Uh, mult de, decât uh, mult timp e nevoie pentru ca o justiție să, o decizie de justiție să fie uh, pusă în aplicare și dacă sistemul judiciar din statul respectiv este independent. Deci un alt element important este independența sistemului judiciar pentru că încă o dată în decizia investitorilor, justiția joacă un rol foarte important. Uh, toate sugestiile noastre pe care le-am făcut acestor state membre s-au uh, transpus în mod foarte concret în uh, semestrul european și în recomandări, recomandările pe care anul trecut le-am făcut pentru mai multe state membre, pentru șase de fapt, în cadrul semestrului european și în cadrul um, uh, evaluării anuale de creștere deci acestor state li s-a făcut recomandarea să-și îmbunătățească sistemul judiciar uh, în diverse domenii, uh, uh, în funcție de statul membru în cauză, pentru că legătura între justiție, o justiție eficientă și creștere este foarte, foarte importantă. Deci, iată ce am procedat, ce am făcut pentru Uh, câteva țări, acum uh, încercăm să procedăm la fel pentru toate cele 27 state membre. Aș dori să vă spun că nu facem un clasament. Dacă vă uitați la document, vă dați seama că nu e vorba de un, uh, document, de, de un clasament uh, al statelor membre, ci prezentăm uh, cifre și uh, date factuale pentru a ajuta statele membre respective să își îmbunătățească sistemele judiciare. Aș dori să vă comunic acum o serie din uh, descoperirile pe care le-am făcut pe baza criteriilor pe care le-am decis, pe baza datelor pe care le-am primit, care au fost uh, puse la dispoziția noastră. O să revin, revin uh, puțin la acest subiect mai târziu și să vedem care au fost rezultatele analizei noastre. În ce privește backlog-ul e foarte important, uh, deci cauzele pendinte uh, sunt uh, foarte importante pentru că astfel ne putem da seama cât de mult va dura ca o hotărâre judecătorească să fie pronunțată. Și în acest domeniu specific veți constata că într-o treime din statele membre, o treime, repetă oratoarea, durata procedurilor judiciare e de cel puțin uh, două ori mai mare uh, decât în majoritatea statelor membre. Deci de două ori mai mare. Ceea ce înseamnă că în această o treime de state membre e nevoie de mult mai mult timp uh, pentru a obține o hotărâre judecătorească. A, o, un alt, o altă o um, concluzie la care am ajuns, medierea, soluționarea amicală a litigilor. După cum știți, că dacă vrei să obții un rezultat uh, rapid, e de preferat să ai acest un uh, mecanism mm, din afara uh, curții de judecată, care este soluționarea alternativă a litigilor am constatat că mm, majoritatea statelor membre au la dispoziție un astfel de mecanism de soluționare a litigiilor dar că majoritatea statelor membre nu folosesc sistematic acest uh, mecanism și sperăm că, uh, ca el să fie uh, folosit mai des pe viitor. Și ar trebui să vedem care sunt motivele pentru care acest mecanism de soluționare alternativă a litigilor nu este sistematic folosit. Apoi, independența, un alt element din acest tablou de bord în ceea ce privește independența justiției, veți constata că datele pe care le furnizăm sunt diferite de celelalte. Și aceasta cel puțin din două motive. În primul rând pentru că e vorba de independența percepută a justiției și independența percepută se bazează pe elemente pe care le avem de la dispoziție, de la Banca Mondială, de exemplu, și metodologia Uh, folosită este următoarea. Companiile au uh, trebuit uh, să răspundă la întrebarea câtă încredere au în, într-un anumit sistem judiciar și ce cred despre independența percepută a acestuia. Această independență percepută este foarte importantă în decizia de a investi sau nu într-un stat membru. Și veți constata că există o serie de state membre care sunt lideri la nivel mondial în ceea ce privește percepția independenței uh, justiției și, de asemenea, mai puteți constata că există și alte state membre care sunt uh, foarte prost uh, clasificate pe baza acestui criteriu. Deci, iată, aceste uh, elemente importante, mai sunt și altele în tabloul de bord, dar cred că a fost foarte important să vă prezint uh, așa uh, în ansamblu uh, ce conține acest tablou de bord în urma analizelor noastre. Aș dori să vă spun că tabloul de bord din acest an este primul de acest tip și de aceea, bineînțeles că este un instrument perfectibil. Vom continua să uh, um, aprofundăm uh, domeniile care sunt uh, acoperite. De asemenea, vom perfecta și indicatorii și metodologia pentru ca acest uh, tablou de bord să fie tot mai solid, tot mai fiabil de-a lungul anilor și pentru a ne asigura că vom uh, putea folosi cei mai uh, puternici parametri și indicatori tot uh, în ce privește sistemele independente, eficiente de justiție. Și în acest domeniu, o zonă pe care intenționăm să o aprofundăm o reprezintă cu siguranță independența justiției, așa cum v-am spus înainte, în acest raport Deocamdată vorbim mai mult despre percepția independenței sau independența, independența percepută a justiției și veți constata că în acest domeniu specific intenționăm să cooperăm cât mai strâns cu rețeaua judecătorilor, cu autoritățile judiciare care sunt uh, și-au exprimat interesul uh, față de o astfel de co- cooperare pentru a obține cât mai multe date comparabile la nivel național și pentru a putea prezenta în uh, anii viitori uh, un uh, amestec mai uh, complex de date decât uh, cel pe care îl folosim acum și care provine exclusiv de la Banca Mondială. Deci, în concluzie, ce vom face cu acest tablou de bord? Uh, sigur că el va reprezenta baza recomandărilor pe care le vom face în atenția statelor membre, dacă se va considera că e necesar, în cadrul recomandărilor specifice pe țară. E un proces foarte important pentru că am dorit ca acest tablou de bord să aibă și uh, o consecință concretă, deci să se treacă de la, uh, o de, de, de, de la vorbe la fapte, să uh, transmitem uh, indicații, sugestii statelor membre astfel în legătură cu ce pot face pentru a-și îmbunătăți sistemele judiciare. Apoi, tot așa, cred că este un prim pas pentru a discuta politicile în domeniul justiției, ceea ce vom face la, cu ocazia uh, faimoselor asiză de la justice. Uh, nu știu dacă are traducerea în engleză. Uh, lucrările justiției în care reprezentanții profesiilor juridice, autoritățile uh, judiciare și sperăm și Parlamentul European, sperăm să uh, puteți participa la această reuniune pentru a discuta sistemele judiciare și regula conform căreia justiția poate fi, uh, așa cum spuneam și înainte, un factor de creștere economică. E o reflexie indispensabilă pentru construirea acestei zone europene, unui spațiu european de justiție pe care ni-l dorim cu toții. Deci, tabloul de bord uh, al UE privind justiția este un uh, prim pas, că considerăm că este un uh, bun început, dar uh, Uh, care, așa cum spuneam, uh, trebuie să fie uh, îmbunătățit în anii următori pentru că el să fie mai cuprinzător și pentru ca un astfel de instrument să ne permită să adoptăm deciziile potrivite, la fel ca și statele membre, în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Lebai. Acum lansăm dezbaterea. Doamna Bauer are primul, prima cuvântul. Mulțumesc pentru aceste informații foarte interesante. Sunt sigură că nu to toate guvernele și toți miniștrii de justiție um, nu au fost cu toții foarte bucuroși să afle aceste rezultate. Eu uh, v-aș întreba acum ce facem cu aceste concluzii, ce facem cu acest raport foarte interesant. Într-adevăr, e important uh, să avem o discuție deschisă în legătură cu aceste aspecte, dar uh, am impresia că nu e suficient. E un lucru bun faptul că organizați o conferință cu actorii implicați, dar um, nu știu dacă va fi suficient, uh, suficient acest lucru. Deci întrebarea mea este ce putem face noi, ce puteți face dumneavoastră cu aceste rezultate și concluzii. Poate ar fi, uș- ar fi uh, bine să solicităm uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale să evalueze acest uh, raport. Dar totuși am sentimentul că ar trebui să ne gândim mai bine ce altceva am putea face cu acest document foarte important. Pentru că în noile state membre uneori avem impresia că independența tribunalelor independența judecătorilor a fost uh, un concept care a venit cam de vreme. Pentru că, având în vedere corupția, nivelul corupției în, nivelul, în sistemul judiciar, uh, situația este foarte tristă. Dar, uh, bineînțeles, Uh, nu putem să ne întoarcem la o influență um, a sferei politice asupra sferei judiciare, dar aș dori totuși să spuneți ce credeți că am putea face în plus. Ce? Mulțumesc. Doamna Mathieu. Consider că această inițiativă a Comisiei Europene este foarte bună pentru uh, a prezenta uh, situația justiției în anumite state membre, mai noi și mai vechi. Ați pus accentul, doamnă, asupra sentimentului cetățenilor. Uh, e un lucru foarte important. De multe ori, pe teren, ni se vorbește despre faptul că justiția este prea lentă și prea scumpă. Deci, iată, poate avem ocazia să reconsiderăm anumite probleme și modul în care sunt ele simțite de cetățenii europeni. Pentru că avem pe cetățeni pe de o parte și pe altă parte avem statele membre, care poate ar trebui să beneficieze de un cadru european. Magistrații de la nivel național sunt și magistrații de la nivel european și poate um, la nivel de cancelarie am putea să oferim uh, un uh, tablou de bord de la nivel european mai armonizat, mai concret, pentru uh, ca anumite drepturi fundamentale să fie mai bine respectate uneori și cred că inițiativa Comisiei Europene este foarte bună în acest sens. Deci vă felicit, vă felicităm pentru ceea ce ați făcut. Zipel. Mulțumesc, are cuvântul doamna Zipel. Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst... Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Lebai pentru prezentare Cred că este o inițiativă foarte bună și sunt recunoscătoare că a luat în considerare și tema încrederii, pentru că sunt două elemente aici. Încrederea cetățenilor în propriul sistem de justiție, dar în acest context, sigur, și încrederea reciprocă a autorităților și a guvernelor în interiorul Uniunii Europene pentru ca uh, cooperarea să funcționeze bine, ceea ce e foarte important. Și cred că acest nou instrument poate să aibă succes, dar e prea devreme să discutăm despre un standard uh, uniform european. În primul rând, e important ca statele membre să fie implicate în acest proces. Uh, nu e, trebuie să um, arătăm uh, cu degetul sau să certăm pe cineva, ci uh, de a îmbunătăți eficacitatea sistemelor, de a descoperi lacunele astfel încât să, acestea să poată fi um, corectate, uh, mai degrabă un schimb uh, pozitiv, de a învăța unii de la alții și cred că sunt uh, multe domenii unde e nevoie de un astfel de tablou, de bord, astfel încât uh, cei care au cunoștințele să poată să le disemineze. Și vreau să întreb dacă, în pofida acestui nou instrument, există și inițiative referitoare la extinderea pe termen mediu a acestui tablou și la drepturile fundamentale și la principiul um, statului de drept pentru a vedea uh, dacă eventual vom putea purta o dezbatere mai extinsă. Nu știu care ar putea să fie criteriile pentru aceste domenii, dar cred că ar fi utilă includerea acestor do- domenii. Kinga Gons, I understand. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Kinga Gons. Mulțumesc. Sper că toți ministrii de justiție se vor bucura de acest nou instrument pentru că uh, el poate contribui la succesul economic al țării și pentru mine acesta este prima recunoaștere clară a faptului că sistemul uh, judiciar, independența și eficiența acestui sistem este un element foarte important și pentru uh, reușita economică și pe piața unică este cu atât mai important pentru că uh, piața unică se bazează pe încredere sau ar trebui să se bazeze pe încredere și încrederea uh, ar trebui să fie integrată de toată lumea și acest tablou de port oferă ocazia statelor membre de a-și îmbunătăți performanța și situația uh, situația uh, eficienței și uh, independenței propriului sistem judiciar. Este important, de asemenea, să vedem cât este folosită medierea în statele membre, pentru că medierea este instrumentul care poate să contribuie pentru a găsi o soluție satisfăcătoare la dispute, satisfăcătoare pentru toată lumea. Și pe piața unică am dori ca această soluție să fie folosită din ce în ce mai des pentru că satisfacția părților Uh, și agenților economici uh, poate să ducă la crearea de locuri de muncă și la o situație economică mai bună în general în statele membre. De aceea mă bucur de această propunere, dar aș dori să știu mai multe despre următoarele etape, următorii pași. Ați spus că acesta este un instrument în evoluție și ați vorbit despre eficacitatea și eh, independența percepută a sistemului judiciar, dar eu cred că, în general, statul de drept și situația statului de drept într-o țară este esențială și definește eficiența și modul în care funcționează această țară în interesul investitorilor și poate influența de asemenea economia. Deci aș dori să spuneți mai multe despre asta. Sunt sigură că vom continua această discuție cu Comisia în viitor. Mulțumesc! Latford. Doamnă Latford. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Nu știu uh, dacă nu l-am văzut eu sau dacă nu avem uh, o copie a tabloului de bord pentru justiție în dosarul nostru. Ba da, gata, l-am găsit, spune doamna Latford. Sprijin această inițiativă din toată inima, mai ales că a fost atacată la Londra, de exemplu, anumiți Uh, la Londra a fost percepută ca un imperialism al Bruselului uh, pentru um, a uh, fagocita sistemul de common law britanic. Sincer și serios, cred că este un exercițiu util, valabil, pentru că, după cum a spus doamna Gânț, nu poate să existe o economie funcțională, o piață unică și încrederea necesară pentru funcționarea pieței unice fără stat de drept. Este evident acest lucru. Cred că chiar și cei de la Londra pot să înțeleagă acest lucru. Dar, bineînțeles, nu pot sprijini uh, piața unică dacă nu sprijin un astfel de exercițiu de a, care are obiectivul de a încuraja, încuraja pe uh, și uh, de a-i uh, stimula pe cei care nu ating standardele cele mai înalte. Este evident acest lucru. Dar din cât am înțeles și din documentul la care m-am uitat puțin pe internet, aici e vorba mai ales despre uh, justiția civilă, despre dreptul civil. De exemplu, dreptul comercial este, deci, um, un instrument foarte uh, relevant în dreptul comercial. Și în rapoartele um, noastre în această comisie în legătură cu respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, am um, cerut o monitorizare uh, și o evaluare a statelor membre care nu respectă statul de drept, uh, drepturile individuale în domeniul uh, dreptului penal, în domeniul drepturilor procedurale și așa mai departe. Dacă ne referim din nou la uh, discursul președintelui Comisiei privind uh, situația Uniunii, în, din punctul meu de vedere și din partea grupului meu de vedere, din partea de, uh, din punctul de vedere al grupului meu politic, uh, dorim să facă progrese în acest timp. Uh, și acum uh, când văd că avem un tablou de bord pentru justiție, am spus, ura, iată, asta am și cerut. Este într-adevăr foarte util și nu doresc uh, să sugerez că nu ar fi așa, dar este doar un prim element. Și de aceea aș întreba pe doamna Lebai când putem spera că vom avea ceva asemănător și în domeniul dreptului, drepturilor omului, respectării libertăților civile și alte aspecte care ne ocupăm în această comisie. Goes to Mrs. Are cuvântul acum doamna Morvai. Thank you very much. Mulțumesc! În calitate um, de profesor de drept uh, și cercetător, m-a interesat în mod deosebit uh, metodologia aceste anchete privind tabloul de bord, privind justiția în cele 27 de state membre. M-au interesat în mod deosebit modul în care a fost uh, evaluată independența sistemului judiciar, pentru că, mai ales pentru noi, maghiarii, aceasta este o problemă majoră în momentul de față, pentru că Uniunea Europeană ne amenință cu, articolul, cu proceduri conform articolului 7 din cauza mm, um, așa numitelor probleme de independență a sistemului judiciar. Așa că v-aș întreba ce metodologie uh, Așa că am fost curioasă să aflu ce metodologie se poate folosi și acum am aflat. Uh, ați cerut uh, punctul de vedere al Băncii Mondiale, al întreprinderilor. Aceasta este um, metodologia științifică obiectivă a Uniunii Europene pentru a măsura independența sistemului judiciar într-un stat membru. Uh, această reuniune uh, permite să învăț mult mai multe decât aș fi uh, crezut, pentru că acum înțeleg ce se întâmplă în uh, situația Ungariei. Deci se uh, Uh, pun întrebări băncii mondiale, uh, companiilor, întreprinderilor în legătură cu situația în Ungaria privind um, independența sistemului judiciar și răspunsul lor nu va fi unul prea pozitiv pentru că în momentul de față există o luptă pentru libertatea la nivel um, economic în Ungaria. Pentru mine nu este suficient, dar se fac anumite lucruri de către guvernul maghiar pentru a ne elibera de nou, noua formă de colonialism Um, de care suferim din partea acestor bănci și companii. Și dumneavoastră spuneți că ar se pun aceste întrebări când se dorește evaluarea independenței noastre judiciare. Pe de altă parte, pe, la punctul 3 din tabloul dumneavoastră de bord, citesc ce spuneți despre metodologie. Obiectivul tabloului de bord pentru justiție în Uniunea Europeană este evaluarea Uniunii Europene și statelor membre pentru a atinge un sistem justiției mai eficient pe baza uh, unor date obiective și comparabile privind funcționarea sistemelor uh, judiciare din toate statele membre. Vă rog să-mi explicați, dumneavoastră, în calitate de director pentru afaceri juridice în Uniunea Europeană, de ce cereți um, avizul băncilor și companiilor în legătură cu aceste lucruri care uh, și pe de altă parte de ce din 27 uh, de state membre, ați ales tocmai Ungaria și ne tot amenințați cu pedepse pentru așa numitele probleme în sistemul nostru judiciar. De ce nu ați ales pe nimeni altcineva de pe această listă de 27 de state membre? Și dacă mă uit la statisticile dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, nu observ nicio problemă, nici că ar fi vreo problemă cu Ungaria. De ce ne faceți acest lucru? Pentru că Banca Mondială, alte bănci și companiile uh, v-au ordonat să faceți acest lucru? Doamna Sargentini. Thank you, Chair. Uh, on Monday, the... Mulțumesc, domnule președinte. Luni, Ministrii pentru afaceri europene și afaceri externe, cred, s-au întâlnit. Oricum, doamna comisar Reding a răspuns la o inițiativă a patru miniștri, cel din rețelele de jos, Germania, Danemarca și Finlanda, care um, au discutat despre un nou uh, set de instrumente Uh, ceva între a nu avea nimic și a avea o bombă nucleară. Eu uh, aș do- mă întreb uh, cum se poate încadra această dezbatere um, cum se poate face presiune din partea unui stat membru asupra altuia pentru încălcarea drepturilor fundamentale din punctul de vedere al tabloului de bord pentru justiție. Apreciez acest tablou de bord, dar în comparație cu alți colegi, eu cred că este doar un prim pas pentru a ne asigura că statele membre, după ce respectă testul uh, criteriilor de la Copenhaga și intră în Uniunea Europeană, continuă să respecte regulile de la Copenhaga și au și instrumente la dispoziție pentru um, a se controla unele pe altele, se corecta unele pe altele. Puteți uh, să ne explicați, uh, puteți să comentați acțiunile miniștrilor de luni și reacția doamnei Reading uh, um, în contextul tabloului de bord pentru justiție. Aveți cuvântul dumneavoastră, doamnă Rebai, pentru a răspunde la această întrebări. Ba nu, spune domnul președinte, are cuvântul domnul Bronx uh, mai întâi. Um... V-ați concentrat mai ales pe dreptul civil din cauza legăturii cu creșterea economică. M-ar interesa uh, și o evaluare mai largă. Dumneavoastră ați vorbit despre Um, independența percepută a sistemului judiciar, nu la factori obiectivi. Mă, nu știu cât de valabilă și cât, câtă valoare are această percepție a companiilor. Uh, poate ea depinde de uh, factorul dacă au câștigat sau nu cauza respectivă uh, dar ar fi putut uh, folosi alte criterii, ca metodele de numire a judecătorilor și cât de independentă este promovarea lor. Cu toții trebuie să fim foarte mândri de țările noastre. Eu sunt foarte mândru de țara mea, dar îmi pare rău. Nu am avut o numire independentă a judecătorilor până în 2006 în țara mea și până la sfârșitul anilor 90 eventualii judecători nici măcar nu puteau să facă cerere pentru a deveni judecători. Deci a, trebuiau să aștepte să li se propună acest lucru. De asemenea, putea evolua observațiile judecătorilor uh, în cauze civile uh, și penale, pentru că uneori acestea sunt uh, interesante și chiar um, în cauze care se ajunge la apel sau la care se refuză apelul. Um, nu am auzit um, multe, uh, despre multe cazuri în care judecătorii ar accepta mită pentru a lua o anumită decizie. Deci mă întreb dacă idei preconcepute uh, le uh, influențează de deciziile care pot, și acestea pot fi un tip de parțialitate. În uh, domeniul în țara mea în care uh, judecătorii pot fi acuzați de, parte, de uh, Uh, parțialitate sunt anchetele judiciare. Nu neapărat uh, din cauza ceea ce s-a spus, ci uh, pentru că uneori există diferențe între modul în care sunt percepute faptele și modul în care sunt prezentate faptele. Sorry. Um, doamna Papadopoulos are cuvântul înainte de răspunsul doamnei Lebai. Vă rog. Mulțumesc. Am două întrebări. Prima în engleză, a doua în greacă. Am citit că cifrele pentru uh, tabloul de bord pentru 2013 privind justiția în Uniunea Europeană se bazează mai ales pe uh, numărul de cazuri încă nerezolvate uh, și uh, percepția actorilor interesați. Dar pe pagina 20 se spune că problemele identificate în tabloul de bord uh, vor fi uh, folosite în pregătirea analizelor specifice pe țară în cadrul semestrului european 2013 și vor fi și baza activității în contextul programelor de ajustare economică. Am două întrebări. Puteți elabora care este relevanța acestui tablou de bord în cadrul uh, programelor de ajustare economică? A doua întrebare, în uh, programele de ajustare la nivel economic pentru statele membre, știu foarte bine acest lucru pentru că vin din Cipru, Troica are un cuvânt mai greu de spus decât uh, deputații aleși. Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus în, acțiunile troi- în legătură cu acțiunile tro- troicăi, dar în programele de ajustare la nivel economic, uh, această troică nu beneficiază niciun fel de control democratic. Uh, Um, ci prescrie măsuri uh, care apoi dau greș și astfel încrederea cetățenilor este complet pierdută. Deci vă întreb, de ce Troica nu răspunde în fața Parlamentului European? Sau de ce Parlamentul European nu are un cuvânt de spus în legătură cu ce se întâmplă cu aceste programe de ajustare economică? O altă întrebare pe care o voi pune în limba greacă luni, în Cipru, s-au întâlnit reprezentanții tuturor parlamentelor uh, statelor europene și uh, acești reprezentanți au discutat între ei și au, și au spus cu toții că distanța între parlamente și cetățeni uh, s-a mărit foarte mult, că cetățenii și-au pierdut încrederea în zona euro, în Uniunea Europeană și în parlamente. E nevoie de o armonizare a modului în care funcționează tribunalele, dar dacă se destruge încrederea din cauza unor politici greșite ale organelor instituționale um, cu astfel de instrumente, această încredere va fi recâștigată doar spunând care vor fi țările care respectă politicile europene? Credeți că aceste instrumente cu adevărat ne vor permite să uh, recâștigăm încrederea cetățenilor? Încredere pe care am pierdut-o din cauza uh, deciziilor greșite ale instituțiilor europene și internaționale? Doamnele Bai, vă rog, aveți cuvântul. Aveți timp să răspundeți la toate întrebările. Prea bine mulțumesc pentru, în primul rând, pentru comentarii. Sunt foarte utile. Dați-mi voie să grupez uh, întrebările. În primul rând, prima întrebare. Ce se va face cu tabloul de bord așa cum este? În al doilea rând, mulți dintre dumneavoastră au întrebat ce urmează și mai ales ce urmează în domeniul uh, statului de drept. Dați-mi voie să uh, detaliez puțin uh, aceste două um, domenii. Deci ce vom face cu tabloul de bord așa cum este el acum? Și când spun așa cum este el acum, cred că e important să înțelegem că primul uh, obiectiv al acestui tablou de bord este de a acumula cunoștințe și expertiză. Și în Uniunea Europeană sunt foarte puține cunoștințe uh, globale cu privire la funcționarea sistemelor judiciare. Acum, a, acumulăm aceste cunoștințe și sperăm să putem să tragem niște concluzii. Deci primul lucru pe care îl vom face, și vreau să răspund doamnei Bauer și doamnei Papadopoulou, este vom încerca să traducem câteva dintre aceste rezultate în recomandări specifice pentru fiecare țară care au devenit regula în fiecare an în cadrul semestrului european. Anul trecut am avut recomandări pentru șase state membre și le-am spus, de exemplu, lucruri de genul ați putea să înființați un sistem pentru soluționarea alternativă a litigiilor și așa mai departe. Recomandările sunt specifice pentru fiecare stat membru. Ele diferă de la o țară la alta și le, se prezintă recomandări dacă sunt necesare. Nu trebuie să facem recomandări tuturor statelor membre. Dar există un impact direct al acestor cunoștințe pe care încercăm să le acumulăm pentru a fi traduse în recomandări pentru statele membru. Deci, eh, acesta este caracterul operațional al muncii noastre, un punct important. În al doilea rând, ce vom face? Vom încerca, de asemenea, să consolidăm datele pe care le avem. Am văzut că nu avem, state, nu avem date pentru anumite state membre, ceea ce nu înseamnă că aceste state membre nu au date deloc sau că nu vor să le transmită, dar ele nu există în forma în care le cerem noi și Vom păstra contactul cu aceste state membre astfel încât să putem să completăm setul de date pe care îl avem. Și ce vom face după aceea? După cum am spus, e un instrument uh, care evoluează și vom încerca progresiv să extindem uh, setul de indicatori pe care îl avem, să consolidăm ceea ce s-a menționat deja de mai mulți dintre dumneavoastră, și anume acest criteriu al independenței justiției. Și spuneți pe bună dreptate că se discută, am discutat despre percepția asupra independenței justiției. Sigur, asta am făcut, și am făcut-o utilizând datele care există în momentul de față. Singurele date care există, mai mult sau mai puțin în momentul de față, vin de la Banca Mondială. Și răspunde domnului Morvai aici. Noi uh, întrebăm uh, întreprinderile. Pe baza ceea ce știți dumneavoastră despre un sistem judiciar, ați decide să investiți în țara respectivă? Aceasta este întrebarea fundamentală. Și răspunsul la această întrebare spune destul de mult. E un un test. Deci, din punctul de vedere al independenței și eficienței, este un test. Dacă companiile nu vor să investească din aceste motive într-o țară, acest lucru spune ceva. Deci vom încerca cu siguranță să consolidăm datele pe care le avem și de aceea vrem să implicăm în următorul tablou și rețeaua de judecători și autorități judiciare care au și ei un cuvânt de spus despre acest tablou de bord. De asemenea, ați menționat uh, criteriul unul dintre criteriile pentru independență este modul în care sunt numiți sau uh, demiși judecătorii. Și, într-adevăr, acestea sunt elemente importante pe care cu siguranță le vom include în acest sistem la un moment dat. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să existe peste tot același sistem judiciar, nu acesta este obiectivul nostru. Așa cum uh, uh, deci nu dorim să folosim acest sistem uh, ca unul imperialist. Vrem doar să înțelegem situația pe baza indicatorilor care ne arată în ce măsură lucrurile funcționează. Dar sigur că există și chestiunea mai generală a statului de drept, care a fost uh, adresată de mai, abordată de mai mulți dintre dumneavoastră și menționați pe bună dreptate uh, intervenția doamnei uh, Reding la Consiliul de Afaceri Externe în această săptămână și scrisorile celor patru miniștri de externe. Și răspunsul meu este următorul. Tabloul de bord privind justiția este unul dintre elementele statului de drept nu, nu reprezintă toate elementele statului de drept. Contribuim la această analiză a situației privind statul de drept, dar acceptăm cu toții, așa cum a spus domnul Barroso foarte clar, că nu există uh, nimic între presiunea politică și articolul 7. Și e clar din tabloul de bord și din toate discuțiile pe care le purtăm despre anumite state membre că există nevoia de a avea un instrument între a, așa numită bombă atomică, articolul 7, și presiunea politică. Și vom, vom lucra la asta în cursul anului. Nu este o problemă simplă. Probabil că va necesita o schimbare a tratatelor, cel puțin parțial, dar cu siguranță vom face eforturi în această direcție și tabloul de bord prin justiție este doar unul dintre elementele acestei analize referitoare la statul de drept. Și cred că este important să spunem, așa cum a spus uh, doamna Bauer, s-a referit la corupție în anumite sisteme judiciare. Și cred că e important să nu uităm că cel puțin pentru anumite state membre, avem un mecanism de cooperare și verificare. E modalitatea în care România și Bulgaria, de exemplu, verifică funcționalitatea, modul în care funcționează serviciul, sistemul judiciar. Și e adevărat că și înainte de aderare eh, au existat sisteme dar care nu au existat pentru alte state membre înainte de a adera. De aceea este important să reflectăm asupra situației și să facem propuneri pentru acest mecanism al statului de drept care să ne ajute să eliminăm această dilemă Copenhaga în care Uh, există anumite verificări uh, uh, în perioada de preaderare și apoi nu mai există niciun fel de instrumente pentru a monitoriza sau corecta lucrurile după aderare. Deci tabloul de bord este un prim pas, e parte din analiza lucrurilor pe care putem să le facem pentru statul de drept, dar va trebui să fie complementat de alte instrumente pentru a garanta statul de drept în Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnule Bai, pentru timpul și energia pe care le-ați investit în această vizită și în această dezbatere, discutând despre acest instrument de analiză și îmbunătățire a sistemului de justiție în statele membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumim pentru aceste informații, pentru disponibilitatea de a um, face schimb de opinii și ne vom reîntâlni mâine la 9 dimineața. Mulțumesc tuturor!